în totalitate principiile și obiectivele uh, Serviciului uh, European de Acțiune Externă. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, și acum vreau să vă spun că această dezbatere s-a încheiat, se va vota mâine la ora 12. We can continue with... Continuăm cu următorul punct din ordinea de zi, raportul doamnei Saifi, comerțul și investițiile motoare ale creșterii pentru țările în curs de dezvoltare. Dăm cuvântul doamnei Saifi, raportoarea. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Țin mai întâi să mulțumesc colegului meu Svensson pentru buna colaborare. Concilierea punctelor de vedere ale comisiilor noastre a fost obiectivul comun pe care l-am avut în lucrările noastre parlamentare și sper că am ajuns la un rezultat bun. De asemenea, vreau să mulțumesc colegilor din Comisia INTA, mai ales raportorilor din umbră. În această comisie, în mod tradițional, considerăm că politica comercială europeană are o uh, componentă de dezvoltare în afară de alte instrumente de dezvoltare ale Uniunii Europene, cum ar fi sistemul de preferințe, general, preferințe generalizate sau uh, măsurile asimetrice, aș dori ca uh, Comisia să vină și cu propuneri inovatoare care să țină seama de nevoile partenerilor noștri, în special în ce privește finanțarea. De ce? Pentru că în această perioadă de criză niciun fel de buget nu a fost ferit de tăieri severe, de reduceri severe și uh, pentru a ne conserva poziția de primă uh, uh, sursă de ajutor mondial, trebuie să ne gândim la noi parteneriate financiare, cum ar fi parteneriatele în triunghi uh, nord-sud-sud, să privilegiem soluțiile non-financiare, cum ar fi uh, uh, tehnica comerțului. Uh, de exemplu, săptămâna trecută am avut ocazia să ascult un expert economic din sudul planetei care uh, a arătat în mod just că banii există, dar îi folosim greșit. Și ne-a cerut să facem să progreseze criteriile și metodele noastre. Acesta este primul punct al raportului meu. Țările beneficiare trebuie să-și formuleze chiar ele nevoile și să prevadă elemente de politică comercială în strategiile lor de dezvoltare. Uniunea Europeană, de asemenea, trebuie să propună uh, ajutoare la un, nivel, uh, la un nivel potrivit, mă scuzați, fie la nivel multilateral, fie la nivel regional. La nivel multilateral există două propuneri pe care aș vrea să le subliniez. Prima este legată de ajutarea să intre în uh, Organizația Mondială a Comerțului a țărilor mai puțin, celor mai puțin avansate. Cum pot ele să participe la comerțul mondial dacă nu sunt Organizația Mondială a Comerțului? Uh, aici e vorba de un lucru care nu costă mult, e vorba de ajutor tehnic. Nu e nevoie ca Uniunea Europeană să recruteze noi experți. Există experți în direcțiile generale ale Comisiei Europene și mai ales uh, Uh, Uniunea are experiență în materie de negociere care ar putea fi folosită pentru a uh, se realiza progrese rapide. În al doilea rând, și pe acest punct Uniunea Europeană trebuie să uh, își manifeste toată influența în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, mă refer la încheierea negocierilor privind acordul de facilitare vamală și implementarea sa rapidă conferința de la Bali de la sfârșitul acestui an ar putea fi o bună ocazie pentru aceste eforturi și aș dori ca delegația parlamentarilor europeni care participă la ea să facă presiuni ca să obținem aceste rezultate. La nivel regional, punctul central al propunerilor mele se referă la promovarea integrării comerciale. Un exemplu uh, despre ce ar trebui să facă Uniunea Europeană pentru a merge până la capătul, uh, începește politica sa, uh, și anume Convenția uh, Euromed privind regulile de origine. Când a cum a fost raportor pe acest text, voi continua să verific în mod regulat Uh, progresele care se fac în implementarea sa. Și, din păcate, trebuie să spun că multe țări partenere nu au ratificat această convenție și ea nu se aplică peste tot în zonă. Comisia, delegațiile Uniunii Europene uh, din aceste țări trebuie să colaboreze cu partenerii noștri pentru a îmbunătăți și a extinde implementarea acestei convenții pentru ca ea să aibă o eficacitate totală. Și pe măsură ce ne pregătim poziția, începește redefinirea obiectivele de dezvoltare ale mileniului de după 2015, cooperarea aceasta trebuie să devină un uh, motor care să ne ducă înainte. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președinte. Mulțumesc, doamne Saifi. Și acum aș vrea să dau cuvântul uh, uh mai întâi domnului Kelly. Thank you, uh, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Comentariile doamnei raportor au fost foarte interesante. Sunt întru totul de acord cu doamna raportor, de fapt. Uh, în rezumat, ce trebuie noi să facem? Trebuie să trecem de la ajutor la comerț. Lumea se schimbă, statele în curs de dezvoltare devin din ce în ce mai conștiente de potențialul lor și cred că, iată, e momentul să trecem de la ajutorul de dezvoltare pe care îl oferim, astăzi la uh, sprijinul în sensul comerțului pe viitor. În momentul de față există o mulțime de ONG-uri, spre exemplu, care depun eforturi, dar în ce măsură aceste ONG-uri sunt într-adevăr, au într-adevăr uh, un viitor. Eu cred că ONG-urile ar trebui să fie evaluate. Poate că în urma acestei evaluări numărul lor s-ar înjumătăți, însă cele rămase ar fi într-adevăr uh, eficiente și ar ajuta ca la transformarea acestor state în curs de dezvoltare în state dezvoltate pe viitor. Mulțumim, domnul Nicolașic. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, doamnelor și domnilor. Politica de investiții și cea comercială a Uniunii Europene nu este imună la regulile și regulamentele care se aplică în alte domenii în care Uniunea Europeană are autoritate și competență scopurile întruchipate de documentele Uniunii Europene pot fi atinse numai dacă Uniunea își respectă valorile de bază. Are o poziție în lume, de aceea are o răspundere morală și suntem obligați să investim toate fondurile care există pentru ca această situație în lume să se îmbunătățească. Să, să am o atitudine favorabilă față de această rezoluție și față de activitatea raportoarei Uniunea Europeană își clarifică poziția cu această rezoluție și transmite un semnal clar că întotdeauna va apăra principiile de bază ale coeziunii și ale susținerii și ale integrării țărilor uh, în curs de dezvoltare în lume. Doamna Keller e următorul vorbitor. Wenn wir über den Handel mit Entwicklung dacă vorbim despre comerțul cu statele în curs de dezvoltare, trebuie să ne asigurăm întotdeauna că combaterea sărăciei se află în prim plan. Lucrul acesta ne este în, este încet, încetățenit prin tratatul de la Lisabona. Însă pentru a atinge această ambiție e clar că trebuie să stabilim reguli clare pentru companii. E important ca companiile să-și asume responsabilitatea socială. Uh, Tocmai de aceea cer comisiei să citească cu atenție acest raport și uh, să-l uh, folosească ca bază a evoluției ajutoarelor și acordurilor încheiate cu statele în curs de dezvoltare. Oare aceste acorduri sunt într-adevăr în, interes, în în interesul terților sau sunt mai degrabă în interesul nostru. Dacă tot vorbim de as- despre asta, trebuie clar să asigurăm sau să vorbim despre coerența politicilor, dar coerența politicilor trebuie să aibă un singur obiectiv și anume combaterea sărăciei. Aceasta este, aceasta este ambiția pe care Parlamentul European trebuie să o promoveze. Mulțumim. Urmează domnul Ferreira. Obrigado, Presidente. As políticas Mulțumesc, domnule președinte. Politica de comerț și politica de investiție a Comunității Europene are consecințe practice uh, pe care trebuie să le examinăm mai îndeaproape. Aceste țări în curs de dezvoltare sunt la periferia comerțului mondial și depind enorm de investițiile străine, ceea ce înseamnă că uh, sunt din ce în ce mai fragile când avem aceste acorduri de investiții adesea, ele pot agrava situația. Ele nu sunt întotdeauna în interesul uh, uh, popoarelor din aceste țări, ci mai degrabă în interesul partenerilor uh, bogați. Aceste acorduri înseamnă că

Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Ultimul vorbitor de astăzi este doamna comisar Crăs. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc Comisiei INTA și uh, raportarei uh, acestei comisii, doamna Saifi, pentru tot ce au făcut în ceea ce privește formularea acestui raport. Domnul de Gucht este întristată faptul că nu a putut participa la această discuție din seara aceasta, pentru că atât acest raport cât și uh, raportul precedent sunt, din punctul de vedere al uh, comisarului de Gucht, deosebit de importante. Da, Comisia este conștientă de faptul că Parlamentul European a fost nemulțumit de faptul că uh, accentul pe comerț a fost uh, prea slab uh, în comunicarea, cea mai recentă comunicare a Comisiei cu privire la dezvoltare. Dar acest uh, accent slab a fost voit, pentru că Uniunea Europeană își dă seama că trebuie să ajute și de asemenea să încurajeze statele terțe să își folosească potențialul. Uh, avem nevoie în mod clar de deschidere la nivelul piețelor internaționale, avem nevoie de inclusiune, avem nevoie de uh, durabilitate în toate politicile noastre. Comisia INTA este permanent la curent cu noile propuneri ale Comisiei Europene. Am lucrat împreună în uh, ceea ce privește ratificarea multor noi acorduri uh, comerciale de nouă generație. Toate acestea vin, practic, în ajutorul economiilor în curs de dezvoltare. Vedeți, de altfel că multe dintre accentele dumneavoastră sunt deja luate în considerare și mai mult decât atât, aplicate de către Comisia uh, Europeană în toate acordurilor încheiate. Comisia Europeană este, com- este conștientă de faptul că Parlamentul European are noi prerogative prin intermediul uh, tratatului de la Lisabona și are puteri crescute în ceea ce privește comerțul și va ține cont Comisia de aceste noi, uh, noi prerogative ale Parlamentului European. În ceea ce privește OMC-ul, uh, Comisia Europeană va încerca într-adevăr să sprijine la ședința din decembrie, decembrie va încerca să ajute așadar uh, statele mai sărace în uh, dorința lor de a, se ad, de a adera la Organizația Mondială a Comerțului. Suntem convinși că și alți membri ai OMC vor fi de acord cu Uniunea Europeană. Suntem cu toții conștienți de faptul că facem parte cu toții din același com- comerț mondial și tocmai de aceea uh, regulile clare care guvernează comerțul uh, mondial sunt în interesul nostru al tuturor tuturor. Există mari potențiale în întreaga lume, potențiale economice care pot fi câștigate și folosite de către noi toți. Și tocmai de aceea, iată, este important ca Parlamentul European să își, apli, să își aplece atenția asupra problemei comerței, comerțului. În același timp, însă, și Comisia Europeană va Uh, face tot ceea ce îi va sta în putință pentru a sprijini comerțul, bineînțeles în strânsă coordonare și colaborare cu uh, Parlamentul European. Fie că vom vorbi despre evaluări, fie că vorbim despre instrumente comerciale, uh, nicio decizie a noastră nu poate fi luată fără dumneavoastră. Anul acesta vom uh, veni cu o nouă inițiativă uh, Uh, strategică cu privire la resursele minerale. Um, vom încerca să venim cu o propunere rezonabilă. Uh, suntem conștienți de faptul că oportunitățile comerciale reprezintă un stimulent și tocmai de aceea vom folosi acest instrument uh, și pe viitor. Înainte de Paști s-a demarat o uh, o, o colectă, haideți să-i spunem așa, opiniile, opiniilor uh, cetățenilor în ceea ce privește acest subiect și vom avea un curând un final al acestui sondaj pe care îl vom folosi în actul nostru legislativ. Domnul președinte, vă mulțumim, doamnă comisar, dezbaterea s-a încheiat, vom vota mâine la ora 12. Ne vom reîntâlni mâine, marți, pe 16 aprilie 2013 de la ora 9 la 2.30 și mai apoi de la ora 3 după amiaza la ora 11 seara.